Reluam lucrările. Bine ați venit tuturor. Bun venit și domnului comisar. Procesul verbal al reuniunii de ieri și textele adoptate sunt deja disponibile. Nu știu dacă există comentarii legate de procesul verbal. Văd că nu. Deci acestea vor fi